Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Vă rog să luați loc. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ich erkläre die am 23. Ședința suspendată în data de 23 a, a 6 este redeschisă. După ce am discutat cu grupurile politice și în urma acordului